Aș dori să vă rog să luați loc. Jean-Paul, you want the floor? Oui, madame. Jean-Paul, doresc să iei cuvântul? Madame la présidente, suis heureux. Doamna președinte, mă bucur pentru faptul că putem lucra în această sală împreună cu Comisia Libe. Însă mă mir de faptul că niciun deputat din Comisia Econ nu are numele său pus pe cartonașele cu numele pus pe măsuțe. Noi avem voie să participăm la vot sau? I think the problem is that our... Cred că problema este uh, faptul că numele noastre, uh, cartonașele cu numele noastre, sunt în sala în care urmează să mergem Uh, după acest vot. Deci se pare că nu există un set dublu de, cu, de cartonașe cu numele noastre. Președintele Statelor Unite a zis când am, eu am două fete și le iubesc pe ambele. Deci când sunt două comisii în aceeași sală, trebuie să fie tratate și iubite în același fel. Și François Hollande n-a zis, nu? Când am două femei, le iubesc pe amândouă. well anyway we are going to start because it is quarter past and, um, and i can't tell Oricum, trebuie să începem pentru că este deja 9 și un sfert și nu pot să-mi dau seama dacă sunt suficienți membri prezenți pentru vot. I've waited long enough for members to get in. Uh... Cred că am uh, așteptat uh, suficient adoptarea ordinii de zi. Văd că nimeni nu dorește să o modifice sau are obiecții, deci ordinea de zi este adoptată. Pe ordinea de zi avem astăzi un vot și vă rog să vă introduceți cartelele de vot pentru a testa aparatele, să vedem dacă funcționează. Okay, we have technical problems. Se pare că avem probleme tehnice.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 În acest moment, uh, sistemul ne spune că sunt patru membri în plus de la ALDE. Nu e posibil pentru că nu cred că suntem cu toții patru de la ALDE acum. Cine este prezent de la ALDE, vă rog? Toi? Deci, nu poate fi corect pentru că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 Vă rog să votați pentru a vedea ce se întâmplă. It's now telling me we have a committee entirely composed of ALDI. Acum se pare că Comisia Econ este compusă în întregime din membrii ai grupului politic ALDE. We've got 61 cards plugged in and 53 pressed. I'm trying to make sure that you're all, you know, 61 de cartele se pare că sunt introduse în aparate și doar 53, 54 din colegi au uh, votat, deci vă rog să votați. 59. About, about, about 61 by now. Uh, two more, two more to press if you're going to press. Mai avem nevoie de două voturi. Not registering, so maybe there's some empty seats. This always worries me that there's two cards not working. Se pare că întotdeauna aveam această problemă cu două cartele de vot care nu funcționează. Right, let's go. So, please. Okay. So, first of all, we have uh, amendment 11. Amendamentul 11. Cine stă pentru? Împotrivă. Abținere. Se adoptă. Amendamentul 12. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Jurii 11 cred că trebuie, trebuie votat, deci cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri Cred că trebuie să verificăm amendamentul 14, vă rog. Well, I'd like somebody. Oh, yeah, okay. Uh, that's carried 33 to... Se adoptă 34 de voturi pentru, 26 împotriva. amendamentul 67 acum. Cine este pentru, împotriva, ține, se adoptă. 15. Cine este pentru? Împotriva. Îmi cer scuze. Există un amendament uh, oral pentru a include e-money după uh, telefoanele celulare. Deci dacă acceptați cu acest amendament oral, cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 68, compatibil, cine stă pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. 69, cine stă pentru? împotriva, abțineri, să respingem. 16. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Cred că trebuie să verificăm și amendamentul 16. Thank you. Uh, and that's carried 31. Se adoptă 31 de voturi pentru, 27 împotriva. Amendamentul 70. Acum cine este pentru? Împotriva. abținării. Se respinge. Amendamentul de compromis A. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 73 acum pentru. Împotriva abțineri se respinge. Jurii 13 este identic. Amendamentul 20 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Vom verifica dacă doriți. Se adoptă 36 pentru, 24 împotriva. Amendamentul 75 acum. Cine este pentru? Împotriva. Abținere. Verificăm și 75, deși cred că a fost adoptat. 35 pentru, 23 împotriva. Se adoptă. 76 acum. Cine este pentru? Amendamentul 76. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 78 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 21. Cine este pentru? Împotriva abținerii. Se adoptă. 15. Cine este pentru? Împotriva abținerii. Se respinge. Verificăm amendamentul 15. pentru, 31 împotriva, De ce a fost respins. Um, amendment Amendamentul 79 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 80 este identic? Nu? Votăm și amendamentul 80. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se, resping, se respinge. Amendamentul de compromis B. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 84 a fost retras. Continuăm cu 23. Cine stă pentru? Împotriva? abținerii. Se adoptă. Amendamentul 89. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 90 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 93 pentru. Împotriva abțineri. Cred că trebuie să verificăm amendamentul 93. Se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 acum pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 104, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Juri 18, cine este pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm juri 18. More voting? Oh. Right, that's carried se adoptă 34 de voturi pentru, 25 împotrivă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 27 cu un, cu un amendament uh, oral este vorba de ștergerea ultimei uh, părți a tezei. Deci cu acest amendament oral, cine este pentru? Împotriva abținerii. Se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 109 este caduc. 110 cine este pentru, împotriva abținerii. se adoptă. Doriți să verificăm? Amendamentul 29 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 112 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Următoarele două sunt identice. 31 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 120. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm amendamentul 120. Am votat toată lumea. A fost respins. Îmi pare rău, dar uh, cred că trebuie să verificăm din nou amendamentul 120 pentru că votul a fost uh, închis de către secretariat înaintea exprimării tuturor voturilor. Deci, verificăm din nou amendamentul 120, s-a deschis votul. rezultatul probabil va fi diferit. Un coleg mai trebuie să voteze, vă rog, pentru că dacă nu voi închide votul. Da, dar ați anunțat rezultatul, deci cu asta basta. Well, it's still closed. Da, oricum este închis pentru că a fost respins din nou. Da, dar dumneavoastră ați anunțat rezultatul. Deci n-ar fi trebuit să votăm din nou și știți asta foarte bine. Ok, ok. Foarte bine. Vă rog, dacă nu am spus că votul este închis, vă rog să nu-l închideți. Continuăm acum cu amendamentul 32. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 121 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 122 pentru, împotriva, abțineri. Cred că trebuie să verificăm și 122. Mai avem nevoie de două, două voturi. S-a închis votul. Se adoptă.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 A doua parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 124 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. DV13, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 125, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. DV14. Acum cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 34 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 126 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 35 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 127 pentru. Împotriva abțineri Cred că trebuie să verificăm 127. S-a închis votul. A fost respins. 128. Cine stă pentru? Împotriva. Abținere. Cred că verificăm și 128. Deci verificăm amendamentul 128. Mai avem nevoie de două voturi. Unul s-a închis votul, se adoptă cu 32 de voturi pentru, 31 împotriva. Amendamentul 129 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 130 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis C, cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Compromisul D, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 136, prima parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri se respinge. 137 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 138 pentru, împotriva abțineri se respinge. 139 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm 139. Mai avem nevoie de trei voturi, vă rog. Închid votul. Se adoptă cu 36 de voturi pentru, 26 împotriva. 140 acum. Cine stă pentru? Împotriva. Abținerii. Socialiștii nu au votat, deci cred că trebuie să verificăm 140. S-a închis votul. Se adoptă. 36 de voturi pentru, 26 împotriva. Amendamentul 140. Nu? E caduc. Continuăm cu amendamentul 40. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 142. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 22. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 42. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 43. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 143 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 144 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 145 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis E. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 3. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 48. Pentru. Nu este caduc. Amendamentul 4 atunci. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 3. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 4 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 49 pentru, împotriva abțineri. Cred că trebuie să verificăm amendamentul 49. S-a închis votul, a fost respins. 29 de voturi pentru, 33 împotriva. Amendamentul 50. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm și 50. S-a închis votul. A fost uh, adoptat cu o largă majoritate. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 51 pentru, nu, sunt caduce și continuăm cu 54, cine este pentru, împotriva abțineri, respins 55 pentru, împotriva Cred că trebuie să verificăm și 55. A votat toată lumea, s-a închis votul. A fost adoptat cu 36 de voturi pentru 26 împotrivă. Amendamentul 56 pentru, împotriva, abțineri. Cred că verificăm și 56. S-a închis votul. A fost respins 30 pentru, 32 de voturi împotriva. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 57 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, DV7 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Jurii 3 pentru, împotriva abținerii se respinge. DV8, cine este pentru, împotriva abținerii se respinge. DV9 pentru, împotriva abținerii se respinge. 58 pentru, împotriva abținerii. Vom verifica și amendamentul 58. Avem nevoie de două voturi. Și a apărut o nouă cartelă de vot. S-a închis votul și a fost respins. DV10. Acum cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 60. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Jurii 4. Pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. 61 pentru împotriva abțineri se adoptă. Jurii 5 este caduc. Amendamentul 8, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 62 este caduc. Continuăm cu 63 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Jurii 6 este caduc. Amendamentul 7, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotriva abținere se adoptă. 64 este caduc. Amendamentul 10 pentru împotriva abținere se adoptă. Și acum avem uh, votul electronic pe marginea textului astfel modificat. A votat toată lumea. Închid votul. 57 de voturi pentru, 5 împotrivă și o abținere. Și acum vot electronic pentru propunerea de rezoluție legislativă. Okay. Everybody's voted. Two more to vote if you're going to. S-a închis votul. 36 pentru, 5 împotrivă, o abținere. Nu votăm mandatul pentru negocieri, pentru că vom aștepta și sperăm că vom face acest lucru și pentru o propunere însoțitoare. Mulțumesc! S-a terminat acum votul unde participa și Econ. Did somebody, the, the rapporteur... Raportorul dorește să ia cuvântul sau altcineva?